din Bangladesh. Din nou, autorii sunt cei care au cuvântul primul și doamna Kronberg are acum cuvântul pentru un minut și jumătate. Thank you, Chairman. Recent... Mulțumesc. Recent, mai mulți oameni au murit uh, în afara capitalei Bangladeshului conform uh, poliției. Cel puțin 18 persoane au fost ucise, spune raportul. Trebuie să continuăm uh, să derulăm investigații prompte și transparente în acest caz, dar și în alte cazuri recente. Suntem îngrijorați de violențele care continuă și de paralizia totală a statului Bangladesh din cauza conflictelor dintre cele două tabere grupare politice. Este regretabil că Parlamentul și partidele politice nu au ajuns la un compromis uh, care era atât de necesar pentru ca oamenii din Bangladesh să aibă șansa de a-și exprima voința pentru schimbare democratică. Această criză politică se înrăutățește, iar Bangladeshul încearcă totuși să iasă din criză și să își revigoreze industria. După cum știți, a existat și prăbușirea unei fabrici de textile care a ucis uh, foarte mulți uh, lucrători în această industrie care are 4 milioane de lucrători. Uh, facem un apel urgent la toți actorii politici din această țară să nu submineze și mai mult stabilitatea economică economică și politică a țării. Oamenii din Bangladesh au nevoie de un management al dezastrelor, de drepturi la muncă și de împuternicire. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum pentru un minut are cuvântul colegul nostru Coval. Panie Przewodniczący, wydarzenia ostatnich tygodni w Bangladeszu bardzo nas rozczarowały. Vă mulțumesc, domnule președinte. Evenimentele din Bangladesh sunt într-adevăr îngrijorătoare. Alegerile trecute ar fi trebuit să reprezinte ocazia unei competiții corecte între partidele politice. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și acest lucru explică decizia de a discuta această rezoluție care se bucură de un ecou important în Bangladesh, unde părerea Uniunii Europene are o greutate importantă. Nu discutăm doar de un conflict politic, ci și de un conflict uh, interreligios. Și este îngrijorător faptul că s-a ajuns la violențe după alegerile organizate și în acest context trebuie să transmitem un semnal foarte clar spunând că vom sprijini forțele politice care vor uh, activa pentru liniștirea situației politice din Bangladesh pentru a ajunge la o înțelegere între uh, cele două forțe politice majore din Bangladesh. Mulțumesc, care cuvântul doamna de Kaiser. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, alegerile controversate din Bangladesh au dus la un val de violență și au existat cel puțin 21 de victime, cifrele diferă de la sursă la sursă. E o preocupare pentru un stat cu care avem relații de prietenie și care deja a fost lovit de nenumărate tragedii discutate aici. N-am trimis uh, misiunea de observator la alegeri pentru că opoziția le-a boicotat. Dar această opoziție nu era reală. A fost boicot uh, mai ales din partea partidului BNP, care este foarte puternic, care a avusese în 2001 47% din uh, locurile din Parlament. 47% din voturi, mă scuzați. Uh, deci acest boicot a fragilizat uh, alegerile și uh, realegerea Ligii Awami n-a fost o surpriză, dar participarea a fost destul de slabă, ceea ce a făcut ca rezultatele să nu fie credibile. Solicit guvernului să angajeze un, uh, un dialog inclusiv cu opoziția democratică și să țină alegeri noi dacă este necesar. Vorbitoarea a fost întreruptă. Vă mulțumesc, doamna de Kaiser. Are cuvântul domnul Benion, un minut și jumătate. Sorry, can I start? Yeah. <clears throat> Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Regret profund că Bangladeshul nu a reușit uh, să țină alegeri democratice și inclusive. Noi, la ALDE, credem într-o societate liberă în care toată lumea are dreptul de vot și asta se face prin alegeri credibile și inclusive. De aceea și guvernul și opoziția din Bangladesh trebuie să pună pe primul loc interesele oamenilor din Bangladesh și trebuie să ajungă la un compromis și la o formulă stabilită de comun acord uh, pentru a organiza alegeri anticipate. Trebuie ca cetățenii să își recapete încrederea și să-și poată exprima vot vocea. Uh, descurajez uh, faptul că oamenii nu au fost lăsați să voteze și uh, descurajez și dezavuez încarcerarea celor care s-au opus. Comunitatea internațională nu a reușit să reconcilieze societatea din um, Bangladesh. S-a folosit de asemenea și pedepsa capitală, iar acesta a fost un factor de divizare. Uh, mi se pare îngrozitor că Partidul Conservator din Regatul Unit pare acum să susțină utilizarea pedepsei capitale în Bangladesh. Dacă citesc uh, apelul său um, la un vot uh, separat corect, fac un apel la înaltul reprezentant Ashton uh, să folosească dialogul diplomatic pentru a contribui la găsirea unei soluții. Liderul opoziției spunea de dimineață că opoziția va anula protestele și va încerca să ajungă la un compromis. Sperăm că se va ajunge la acest compromis pentru a putea apăra drepturile omului, libertățile fundamentale și democrația. Vă mulțumesc, domnule Benian. Domnule Tenoc, în legătură cu regulamentul de procedură, da, a fost uh, numit în mod direct uh, Partidul Conservator din Regatul Unit de către un deputat liberal din Regatul Unit. Poziția noastră legată de pedepsa capitală este una simplă. Fiecare dintre noi are libertatea de a vota după cum dorește în legătură cu acest subiect, deci nu avem o linie de partid care să spună cum trebuie votat. Vă mulțumesc, domnule Tenoc. Acum are cuvântul doamna Sousa pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am auzit foarte multe lucruri despre episoadele care au urmat alegerilor din Bangladesh, despre violențe, despre confruntări, despre decesele a, unor, a unui număr de persoane și de închiderea mai multor lideri politici. Este foarte important să se desfășoare o anchetă independentă pentru a stabili faptele. De asemenea, cei trimiși în închisoare ar trebui să fie eliberați? Au avut loc de asemenea mai multe greve violente și proteste în jurul acestor uh, alegeri. Știm foarte bine că în Bangladesh condițiile de muncă sunt groaznice. Lucrătorii sunt uh, plătiți prea puțin și Cred că cu toții vă aduceți aminte că am adoptat uh, o rezoluție în urma prăbușirii unei fabrici de textile care a dus la moartea mai mult de o mie de lucrători. Cred că este foarte important să luăm atitudine și din punctul de vedere al achizițiilor publice din partea uh, companiilor europene care sunt active acolo. Mulțumesc, doamna Sosa. Are acum cuvântul domnul Kaczmarek. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, la începutul anului 2013, mai bine de 300 de oameni au fost uciși în Bangladesh, din care 18 în ziua alegerilor. Acesta este cel mai mare număr de victime de când Bangladeshul și-a recâștigat independența. Progresul economic și social în Bangladesh, care a fost realizat până în prezent, va fi amenințat serios de aceste violențe. Problema pedepsei capitale care se aplică în Bangladesh este și ea un subiect extrem de important. Un moratoriu în privința uh, pedepsei capitale ar îmbunătăți situația. Un alt uh, subiect de îngrijorare este reprezentat de drepturile minorităților uh, etnice și religioase, în special minoritatea hindu partidele ar trebui să renunțe la violență și să denunțe actele de violență și atacurile teroriste. Avem nevoie de compromis și nu de violență. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kaczmarek. Trecem acum la vorbitorii care au cuvântul în numele grupurilor politice. Are cuvântul domnul Poselt un minut. Domnule președinte, ca tânăr, unul din uh, prim, uh, primele conflicte politice pe care le-am uh, urmărit a fost Uh, despărțirea, separarea Bangladeshului de Pakistan și câștigarea independenței de către acest stat. Din păcate, situația nu s-a stabilizat până acum. Această țară este guvernată de câteva uh, dinastii și jefuită de aceste dinastii, se confruntă cu Uh, catastrofe naturale și o sărăcie puternică. Și abia în ultimii ani s-a reușit pas cu pas să se construiască un anumit grad de bunăstare și să se creeze perspective bune de viitor. Perspectivele de viitor însă uh, nu vor deveni realitate dacă se bazează doar pe cuvinte de propagandă. Acest stat trebuie să își rezolve problemele democratice dacă își dorește un bun viitor economic. Munca ieftină nu trebuie să, fie, să se mute de pe piața muncii în închisori. Vă mulțumesc, domnule postel, Acum are cuvântul domnul Repo. Arvoisa puhemies, Bangladesissa... Mulțumesc, domnule președinte. Alegerile parlamentare din Bangladesh din luna ianuarie au fost un eșec și tocmai din cauza violențelor și din cauza boicotului uh, din partea opoziției. Anul 2013 a fost anul cel mai catastrofal de la obținerea independenței țării. Ne confruntăm cu pozițiile a două partide opuse, care complică situația. Sunt tot mai multe atacuri la adresa minorităților religioase sau culturale. Trebuie să se desfășoare anchete ca urmare a cauzelor a deceselor provocate de violențe. Guvernul trebuie să mm, abolească pedapsa cu moartea și să găsească o soluție, deoarece cred că poporul suferă profund. Dacă nu există o reconciliere națională, țara nu va putea să avanseze. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Repo. Are acum cuvântul domnul Cernețchi. Until this month, election, Bangladesh had emerged Până în acest an, mm, mm, Bangladeshul părea o democrație dar acum au apărut probleme și este datoria noastră să ne confruntăm, să rezolvăm aceste probleme. S-a văzut uh, modul în care a reacționat guvernul Avami. Guvernul Avami a ajutat la consolidarea democrației prin uh, abolirea sistemului anterior de guvern de tranziție. Și se pare că acesta a fost o abordare corectă pentru că a existat o boicotare a alegerilor și sperăm că noul guvern va reuși să repare daunele provocate de o opoziție irresponsabilă. Mulțumesc, domnule Cernetski. Are acum cuvântul domnul Pașca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Pretrvá... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Confruntările între cele mai importante forțe politice din Bangladesh au dus la o escaladare a violenței, pentru că faptul că alegerile au fost uh, boicotate de către uh, opoziție și datorită participării reduse a populației la alegeri, a dus la, la lipsa de legitimare a, a ligii Avamicea care a câștigat aceste alegeri. Drept urmare, trebuie să creăm condițiile care să permită un dialog între forțele politice, astfel încât violențele să nu escaladeze chiar mai mult. Punctul de plecare ar putea fi reprezentat de crearea unui uh, guvern uh, de tehnocrați sau de um, reorganizarea uh, alegerilor. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Cucan, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Situația din Bangladesh este una critică și problemele care o cauzează sunt cunoscute de multă, de multă vreme. În primul rând, aș dori să condamn violențele care au avut loc în contextul alegerilor. Lansez un uh, apel guvernului din Bangladesh în sensul definirii sarcinilor foarte clar pentru forțele polițienești. Acest guvern trebuie să-și respecte obligațiile internaționale. Atacurile împotriva copiilor și femeilor nu sunt uh, acceptabile. Decesul uh, a 18 persoane trebuie să fie clarificat, decesul acestor persoane în contextul confruntărilor cu forțelor de, pol- de politică. Forțele politice trebuie să înceapă un uh, dialog pentru a încerca să democratizeze și mai mult uh, Bangladeshul. Împăcarea între toate uh, forțele politice reprezintă o premisă pentru o bună funcționare a a democrației. Pentru prima dată după 1990, opoziția nu este reprezentată în Parlament și acest lucru este o problemă pentru că Parlamentul nu mai reflectă dorin, uh, dorința exprimată de populație. Mulțumesc, domnule Cucan, are cuvântul doamna Andrichiene. Domnule președinte, stimați colegi, pe 1 decembrie anul trecut am găstuit audierea publică a PPE numită Bangladesh spre alegeri naționale libere Uh, cu reprezentanții ai uh, Ligii Awami și cu reprezentanții BNP. Acum uh, știm cu toții care au fost rezultatele alegerilor din această țară. Facem un apel la guvernul țării să um, pună capăt măsurilor de reprimare folosite de forțele de ordine și să-i elibereze pe toți cei care au fost arestați. Pentru a ieși din criza politică, cred că trebuie avut în vedere toate opțiunile, inclusiv alegeri anticipate dacă toate partidele politice legitime sunt disponibile, sunt dispuse să facă acest lucru. Și apoi uh, trebuie să folosească toate mijloacele de care dispune pentru a sprijini acest proces. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Andrichienă. Am uh, trecut la procedura intervențiilor spontane. Avem 10, 10 uh, vorbitori pe listă. Mm, nu avem uh, timp la dispoziție decât pentru doi vorbitori, deci nu o să țin seama, nu o să dau cuvântul celor care au intervenit în dezbaterea anterioară. Are cuvântul doamna Hibner. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Alegerile care au avut loc în Bangladesh sunt o negare oricărei forme democrație, nu doar pentru că opoziția nu a participat, dar mai presus de orice pentru că nu au existat observatori independenți pe parcursul acestor alegeri. Liga Naționalistă, de fapt, Liga Oamii este cea care a câștigat, dar uh, vi se pare că aceasta este într-adevăr exprimarea sentimentului alegătorilor? Nemulțumirea cetățenilor și-a găsit uh, expresie în uh, faptul că mulți au anulat voturile. Cred că ar trebui să facem apel la prim-ministrul Bangladeshului să-și asume un dialog cu opoziția, astfel încât să nu mai existe vărsarea de sânge. Și astfel încât țara să nu uh, cadă în haos. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Göring Edmerk în încheierea intervențiilor spontane. Temat Bangladeshu powraca ponownie na forum parlamentu dwa miesiące temu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am revenit la discutarea situației din Bangladesh. În urmă cu doar două luni discutam uh, evenimentele violente din uh, această țară. Alegerile din ianuarie, boicotate de forțele de opoziție, nu a făcut decât să agraveze problemele din acest stat. Revoltele dinaintea alegerilor s-au soldat cu 300 de victime. Mai multe clădiri publice au fost uh, distruse și ceea ce este deosebit de îngrijorător este lipsa de orice voință de a ajunge la o împăcare politică în ciuda sprijinului oferit în acest sens de comunitatea internațională. Autoritățile trebuie să pună capăt violențelor împotriva opoziției, arestărilor, torturii și arestării reprezentanților minorităților. Cerem eliberarea tuturor uh, deținuților politici și demararea unui dialog pentru găsirea unei soluții uh, politice. Domnule Migalski, în legătură cu regulamentul de procedură, Vă mulțumesc, doamna președintă. Ați spus că în cadrul procedurii intervențiilor spontane vor fi permise doar două luări de cuvânt și că nu veți da cuvântul uh, celor care au intervenit în dezbaterile anterioare. Și aș dori să vă întreb de ce, pentru că nu cred că ar trebui să-i discriminăm pe cei care au luat cuvântul uh, într-o dezbatere anterioară, doar pentru că am dorit să luăm cuvântul și la această dezbatere. Deci poate este posibil să dați cuvântul la mai mulți uh, colegi. Domnule Migalski, uh, trebuie să respectăm anumite criterii de selecție și procedura intervențiilor spontane este prevăzută tocmai pentru a permite uh, colegilor care nu intervin în mod regulat atât de des să ia cuvântul. Și un criteriu, de exemplu, se referă la proveniența unui coleg dintr-un stat sau din altul. Un alt criteriu se referă la faptul că cineva a luat cuvântul la o dezbatere și uh, urmează să nu mai ia cuvântul la dezbaterea următoare. Dacă am la dispoziție doar două minute pentru, pentru aceste intervenții spontane. Trebuie să mă bazez pe anumite criterii și uh, nu putem iniția acum o dezbatere. Am încheiat dezbaterea. Domnule Migalski, nu doresc să începem o dezbatere acum pe marginea acestui subiect. Dau cuvântul comisarului Calas. Domnule președinte, distinși membrii ai Parlamentului European, salutăm adoptarea uh, unei rezoluții de urgență a Parlamentului. Împărtășim uh, îngrijorările dumneavoastră cu privire la evoluțiile recente. Uniunea Europeană a fost foarte activă în ajunul alegerilor, condamnând actele de violență care au avut loc și îndemnând toate partidele politice să se angajeze într-un dialog pentru a asigura alegeri uh, pașnice, transparente, credibile, care să includă pe toată lumea. Ne-am exprimat de asemenea disponibilitatea de a trimite o misiune de observare a alegerilor uh, uh, în funcție de situația de securitate și perspectivele de alegeri credibile. Trebuie să menționez de asemenea că înaltul reprezentant Catherine Ashton s-a întâlnit cu ministrul de externe din Bangladesh foarte recent. Din păcate, am asistat uh, înainte de vot la o creștere a violențelor care uh, au condus la pierderea de vieți omenești și la pagube materiale substanțiale. Printre victime se numără femei, copii, minorități etnice și religioase. În mod regretabil, principalele partide politice nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la condiții care să ducă la alegeri inclusive. BNP a hotărât uh, să boicoteze votul, în timp ce Liga Avami a hotărât uh, să meargă mai departe și să conteste alegerile. În acest context, uh, trans- trimiterea unei misiuni de observare a alegerilor din partea UE n-ar fi fost binevenită. Îi mulțumesc domnului Coval pentru cooperarea sa și pentru eforturile de dinaintea alegerilor alegerile au fost uh, umbrite de uh, violențe, iar rata de participare la vot a fost scăzută. Acum, uh, în mod prioritar, fac apel la, la încetarea violențelor. Ne reiterăm de asemenea și apelul la dialog. Îndemnăm uh, liderii Ligii Avami și ai uh, Partidului Naționalist din Bangladesh să se pună de acord asupra unei uh, soluții acceptabile pentru ambele părți pentru a organiza alegeri anticipate care să pună interesul cetățenilor din Bangladesh pe primul loc. Credem că un dialog autentic și un proces complet democratic poate ajuta Bangladeshul să facă față provocărilor semnificative cu care se confruntă la nivel politic, social, social și economic, inclusiv provocări care se referă la condițiile de muncă și siguranța fabricilor. De aceea vom continua să ne implicăm în uh, compactul pentru sustenabilitate. Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația politică și a drepturilor omului din această țară și suntem uh, în continuare angajați să sprijinim un proces democratic în Bangladesh. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar Calas. Au fost uh, transmise șase uh, propuneri de rezoluție la încheierea acestei dezbateri. Votul va avea loc după următorul punct de pe ordinea de zi, care este reprezentat de măsurile recente în vederea incriminării persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale LGBTI. Și acum au din nou autorii. Uh,